Domnilor, Ladies and gentlemen, dear President Peterle. Doamnelor și domnilor, stimate <laughs> domnule președinte Peterle, Ich möchte gern mit der Nachmittagssitzung beginnen. Aș dori să începem reuniunea noastră de după masă. Îl avem astăzi printre noi pe domnul Fernando Gentilini. Un astfel de nume am mai avut uh, în istoria fotbalului italian doar. Domnul Gentilini este reprezentantul special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu ceea ce am discutat în această dimineață cu privire la Orientul Mijlociu uh, are legătură foarte strânsă cu problema pe care o discutăm acum, legată de conflictele din Orientul Mijlociu și am vrea să știm de la dumneavoastră în ce măsură evoluția acestor uh, situații care a dus din nou la violență în regiune Uh, a dus la o situație fără speranță în care nu avem acum uh, uh, o perspectivă de pace. Domnul Abbas dorește să încheie procesul de la Oslo. Acestea sunt evoluții foarte negative și vreau să știm cum am putea să ne întoarcem la un statut de pace, la o negociere credibilă care să garanteze un stat pașnic israelian și în același timp un stat independent, democratic în Palestina. care să se reîntoarcă la granițele din 1967. Cum se poate recâștiga încrederea, ceea ce este foarte necesar, mai ales și în contextul global actual. Domnule Gentilini, m-ar interesa de asemenea în ce măsură și quartetul uh, poate să fie activ din nou aici și cum poate să creeze condiții pentru noi discuții, pentru ca astfel reprezentanții ambilor, uh, ambelor părți să fie din nou uh, la masa negocierilor, ceea ce este o premiză pentru ca să facem progrese. Vreau să vă urez oricum mult succes. Să aveți cuvântul, domnule Gentilini. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere și onoare pentru mine să fiu aici la dumneavoastră și o să încerc să folosesc aceste câteva minute uh, pentru ca să vă spun uh, cum arată lucrurile la fața locului, pentru că eu acolo lucrez și uh, sunt la Ierusalim deja de șase luni și mă întâlnesc cu ambele părți. Eu aș vrea de asemenea să vorbesc despre anumite chestiuni pe care uh, le-a spus, le spus președintele Palestinei când a venit în Parlament. Aș vrea de asemenea să vă amintesc anumite puncte importante din negocierile trecute și voi trece prin trei puncte esențiale, pe scurt, pentru că cred că un punct foarte important este în primul rând să vedem ce se întâmplă la fața locului, cum oprim această violență și pot de asemenea să trec în revistă ceea ce am încercat noi în Uniunea Europeană să facem până acum iar apoi ar fi bine să discutăm despre felul în care se poate relansa procesul politic și o să mă concentrez aici asupra strategiei de implementare a măsurilor la fața locului, măsuri de creare a încrederii și de creare a condițiilor pentru dezbatere și negociere atunci când timpul va fi uh, potrivit. Deci trebuie să vedem cum păstrăm acest orizont politic deschis și care va fi punctul de plecare pentru a relansa procesul de negocieri. Dar de la început aș dori să spun două lucruri importante despre ceea ce face Uniunea Europeană. Uniunea Europeană fiind un actor uh, activ și o să încerc să contribui, uh, să încercăm și noi să contribuim la politica aceasta și prin ce facem noi și prin ce faceți dumneavoastră și instituțiile UE în general. Uniunea Europeană lucrează foarte strâns în cadrul uh, cu partenerii uh, internaționali pentru ca să ajute liderii să finalizeze violențele și să lanseze un proces politic. Quartetul a fost foarte activ în ultimele luni, ne-am întâlnit în regiune cu copii, da, cu colegii, <laughs> dar uh, am uh, avut și alte întâlniri acum câteva săptămâni și aici. A doua chestiune importantă este că dacă Uniunea Europeană dorește să implice partenerii regionali, Egipt, Iordania sau Arabia Saudită în acest proces, pentru că ei au un rol foarte important de jucat, atunci uh, trebuie să facă acest lucru și uh, venind din ambele părți, și din partea israeliană și din partea um, Palestinei, pentru ca să avem un rezultat pozitiv. Iar uh, invitația care a fost adresată quartetului de a se întâlni cu actorii regionali la sfârșitul lui septembrie a fost acceptată și din nou aici politica regională joacă un rol important și cred că trebuie să nu uităm. În primul rând, în ceea ce privește violența, situația este oarecum într-o fază de calmare în Ierusalim acum, dar rămâne foarte tensionată, cu foarte multe evenimente, mai ales în Cisjordania, și nu este o situație bună în momentul de față. Faza de calmare în Ierusalim este și rezultatul implicării comunității internaționale a SUA, a secretarului Kerry, care a vizitat Amanul acum câteva săptămâni, pentru ca să se calmeze oarecum situația și uh, știți că uh, după că status, status quo-ul este varianta pe care încercăm să o atingem și încercăm ca Iordania să joace un rol important și să calmăm situația care este acum uh, la fața locului. Încercăm să ne asigurăm că avem uh, o soluție care să fie și bună din punct de vedere cotidian pentru ca să poată să fie viabilă. Statele Unite susțin aceste eforturi și încercăm uh, să urmărim situația îndeaproape. Dar cu siguranță mai multe trebuie să se întâmple dacă vrem să se oprească această violență. Și aceasta este ideea mea de bază. Eu cred că avem nevoie de un proces politic de un anumit tip pentru ca să putem să calmăm violențele și să le calmăm și în restul uh, Cisjordaniei și în Gaza. Iată de ce Uniunea Europeană împreună cu partenerii și cu quartetul încearcă să vadă dacă este posibil să se relanseze anumiți pași la fața locului care să calmeze pe de o parte situația și pe de altă parte să pregătească o bază pentru ca discuțiile să înceapă din nou atunci când va fi momentul. Mesajul pe care îl transmit uh, liderii internaționali este că este momentul să avem un leadership mai puternic din ambele părți acum și ceea ce necesităm și ceea ce quartetul a cerut la New York și la Viena este o schimbare în politică E vorba de o serie de măsuri uh, și de transformări care să poată să permită palestinienilor să aibă mai multe de zis, în același timp garantând securitatea Israelului. Iată ceea ce dorim noi să vedem, asta este ceea ce încercăm să realizăm atât în Cisjordania cât și în Gaza. Și aceasta ar uh, însemna să îmbunătățim și să întărim soluția celor două state, pentru că altfel aceasta ar uh, aluneca. Au existat foarte multe acorduri în trecut. Unele dintre aceste acorduri pot fi implementate pentru ca situația să se îmbunătățească considerabil. Există pași pe care ambele părți pot face, economia sau în domeniul instituțional sau al securității și acești pași ar putea duce la o schimbare pozitivă. Cred că este un lucru foarte important de realizat. Dar ca să fim sinceri, există încă o prăpastie pe această temă între cele două părți. Ambii însă sunt gata să acționeze. Funcționarii de ambele părți uh, sunt gata să se apropie Cred că suntem acum la mijlocul procesului și ceea ce încercăm să facem acum este să testăm uh, voința politică de ambele părți, să dăm uh, un semn de leadership și să încercăm să mișcăm lucrurile spre înainte. După cum ziceam, nu va fi ușor, dar eu cred că acum este momentul deciziilor și este momentul să vedem dacă voința politică există pentru ca să mișcăm lucrurile înainte. Ca un următor pas. Quartetul va merge în regiune, pentru că noi suntem deja acolo, de fapt, quartetul va veni acolo. Suntem implicați împreună cu rușii, cu Statele Unite și uh, vom uh, încerca să ne implicăm pentru ambele părți ca să facem progrese în acest uh, proces, ceea ce se va întâmpla așadar în următoarele săptămâni. Ultimul punct, cum să păstrăm orizontul politic deschis Cred că aici trebuie să găsim uh, punctul de intrare pentru ca să relansăm o negociere credibilă, așa cum spuneam înainte, și sperăm ca măsurile acestea la fața locului să fie o cale pentru a obține acest lucru. Sperăm însă că nu numai cele două părți să accepte, ci sperăm ca și partenerii regionali să poată să dea un imbold și sper ca și politica Uniunii Europene să fie foarte clară în domeniu. Poziția noastră despre soluția celor două state este una foarte clară, după cum știți. Ultimul punct pe care vreau să-l menționez este că nu avem nevoie de negocieri numai de dragul negocierilor, ci acest lucru ar fi chiar contraproductiv. Avem nevoie de un efort serios pentru a ne implica în găsirea unei soluții pentru ca să se îmbunătățească situația palestinienilor și standardele de viață ale ambilor și pentru a aduce un ajutor concret. Aceasta ar fi, pe scurt, ceea ce aș fi vrut să vă transmit, dar bineînțeles că sunt gata să intrăm într-o discuție și într-o schimb de opinii și voi încerca să răspund la chestiunile mai specifice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Aliomari. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru acțiunile și pentru expunerile făcute de către domnul Gentilini cu privire la procesul de pace, pentru ca să facem un rezumat. De trei ani discutăm despre acest subiect și am încercat, ne-am întâlnit sau, și s-au întâlnit toate părțile implicate, atât guvernul palestinian cât și uh, guvernul israelian și am senzația că soluțiile de fond până la urmă sunt acceptate și acceptabile pentru ambele părți. Și atunci când vorbim uh, cu aceste persoane, ne dăm seama că ele sunt gata la concesii, mult mai mult decât o spun, de fapt. Însă problema pe care o au este de multe ori punerea în aplicare a deciziilor care au, la care au uh, care trebuie luată. Și um, cred că trebuie obținute aceste garanții, așa cum și statele din Golf au uh, încercat să o facă, pentru că trebuie să vină garanțiile din ambele părți. Mai degrabă se poate merge către o coaliție de, între state și mai mult decât uh, de o soluție garantată de uh, căștile albastre sau de ONU. Cred că problema de încredere este cea mai importantă. Și mai există un alt punct uh, la care vreau să vă atrag atenția și vreau să vă aud părerea și anume problema mediatizării. Este evident că acum 4-5 uh, ani uh, eram deja destul de aproape. Exista deja un dialog um, care se făcuse, fusese intermediat de autoritățile americane și una din problemele pe care le-am avut atunci a fost că autoritățile americane au informat mass media despre discuțiile care se decurgeau într-un cadru închis, ceea ce a dus la oprirea acestor negocieri până la urmă. Care e situația acum dacă această situație, de, importanța situației de negociere este înțeleasă de toată lumea, inclusiv de cei care facilitează aceste procese, este prima întrebare și un al doilea lucru care mi se pare foarte important uh, și în același timp foarte pervers este jocul presei izraeliene și jocul presei uh, palestiniene care pleacă de la incidente false, de fapt, pentru a încerca să agite opinia publică și să atâțe o opinie împotriva celeilalte, ceea ce este o frână și o barieră foarte importantă la, în calea avansării negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Howitt. Da, mulțumesc, uh, salut pe domnul Gentilini, bun venit aici și vă urez mult succes în activitatea pe care o depuneți în această funcție. Cred că sunteți cu tot, sunteți noastră conștient că am avut două dezbateri la plenară pe procesul de pace din uh, Uh, din Orientul Mijlociu și doamna Mogherini a fost prezentă de mai multe ori și cu siguranță v-a transmis uh, toate discuțiile constructive pe care le-am purtat și rezoluțiile pe care le-am semnat în, această, în acest context și sunt convins că sunteți la curent cu acestea. Este vorba de concluziile noastre, indiferent de cât de aplicabile sunt. Oricum, dacă putem să avem majorități foarte importante, uh, pentru subiectul pe care îl susținem. De multe ori aceasta merge bine, merge în direcția Europei și doamna înalt reprezentant știe că s-a bucurat de susținerea noastră. Um, Dumnezeu a vrut și să extindă cotele, de fapt, pentru ca să se ia aceste decizii. Um, oricum, implicarea partenerilor arabi în acest proces este o inovare foarte bună și cred că necesită să fie susținută. În următoarea perioadă ați spus dumneavoastră că doriți să mențineți același nivel de, a, de ambiții. E foarte greu să nu te lași tentat de standarde foarte joase. În orice caz, este foarte dificil în această fază în care doamna Mogherini a arătat că este foarte ambițioasă uh, să vezi care este soluția ideală. Oricum vreau să vă rugăm să vă mențineți nivelul de ambiții în ciuda frustrărilor cu care vă confruntați. Înțeleg că problema locașurilor este, așezămintelor este una în continuare foarte de actualitate. Nu este numai o chestiune europeană, ci are și un impact politic în general și are întotdeauna un impact asupra procesului de pace. În ceea ce privește creșterea violențelor, o clară de radicalizare este un punct esențial pentru regiunea aceasta și Europa este, este angajată în acest sens. Aș vrea să ne, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre aceasta și vreau să vă întreb dacă ne spuneți ceva și despre perspectivele unei reconcilieri palestiniene, pentru că vorbim foarte mult cu partenerii noștri palestinieni despre aceasta și încercăm să um, încurajăm o reconciliere palestiniană, însă se pare că există obstacole foarte înalte în momentul de față, în, iar vizita la Doha din partea reprezentanților Fatah um, și întâlnirea cu Consiliul Național Palestinian a fost de asemenea un punct cheie pe care aș dori să vă rog să le comentăm și dacă putem face ceva să ne spuneți ce este acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Gentilini, aici sunt. Aș dori să revin puțin la spusele dumneavoastră. Vorbeați despre un proces de transformare. o revigorare a procesului politic. Și ați menționat în acest context Fâșia Gaza și uh, Uh, un rol uh, conducător pe care cineva trebuie să și-l asume. E vorba despre un rol uh, al conducătorilor palestinieni, pentru că am atâția ani, parcă am obosit puțin o conducere palestiniană, ce trebuie să înțeleg prin asta? Pentru că în plen am vorbit despre faptul că soluția a două state nu înseamnă două state pentru două popoare, iar în presa arabă asta a stârnit ecouri. Deci, un stat uh, evreu pentru evrei nu va putea fi recunoscut niciodată și un stat palestinian, da, uh, ar fi acceptabil de către palestinieni, dar nu ar accepta și să trăiască în acest stat palestinian evrei. În cazul acesta, cum să ajungi la o soluție? Deci acesta ar fi soluția celor două state de la Abu Mazen. Care este părerea dumneavoastră despre această viziune? Mulțumesc! Trebuie să vă anunț cu tristețe că astăzi a decedat Helmut Schmidt o spun și în uh, acest grup venea din partea unui partid politic pe care noi l-am combătut, dar a fost un mare om de stat, pentru că și Skardenstein și Helmut uh, Schmidt au fost cei care au impus alegerile directe pentru Parlamentul European. Să nu uităm acest lucru. Și alte uh, reușite a avut uh, a fost decizii care au prefigurat structura actuală a NATO și structura actuală a zonei euro. Să nu uităm acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Dau acum cuvântul doamnei Sakoravka. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gentilini, Gaza, Ierusalimul au devenit un uh, câmp de bătaie. Trebuie să depășim această situație. Până acum 112 cetățeni palestinieni au fost uciși, uh, sute de palestinieni au fost răniți sau au fost aruncați în închisoare. Deci eu cred că uh, aceste lucruri trebuie să înceteze, pentru că totul acum se întâmplă în detrimentul palestinienilor, iar situația din Mediterana demonstrează eșecul politicii europene în încercarea de a pacifica această regiune. Consiliul European a spus că angajamentul european uh, poate fi o soluție eficientă pentru a pacifica această zonă. Dar Israelul Uh, a demonstrat că nu este dispus să accepte soluții. Am auzit diverse propuneri, inclusiv uh, propunerea soluției a două state, dar uh, de fapt teritoriul palestinian se îngustează de la o zi la alta datorită politicii de colonizare. Deci trebuie să solicităm pentru a doua oară interzicerea de produse din Israel care provin din teritoriile palestiniene ocupate. S-a vorbit în fața Parlamentului European despre uh, decizii luate în urma negocierilor între părțile contractante, dar eu aș întreba dacă vom pune în aplicare sancțiuni care au fost oricum luate în considerare cu întârziere, dacă uh, se vor pune în aplicare măsurile care sunt prevăzute în acordul de asociere. Mulțumesc. Domnul Schmidt. Schmidt. Schmidt. Forgive me, President, you were a little lost in translation there. Eh, <laughs> cer scuze, domnule președinte. Domnul Gentilini, vă spun bun venit eh, în comisia noastră, pentru că sunteți un interlocutor cheie în această dezbatere. Dar sunt atât de multe probleme pe care am dorit să le eh, invocăm în prezența dumneavoastră. Preocuparea mea este că uh, lucrurile sunt uh, atât de complicate în clipa de față încât riscăm să nu vedem pădurea din cauza copacilor. Deci, într-un fel, se pierde imaginea de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă la fața locului uh, și acțiunile diversilor actori implicați în zona. Și în 1993 au fost 100 de mii de coloniști uh, israelieni pe teritoriul palestinian, acum sunt 600 de mii. Deci uh, este uh, o extindere remarcabilă, dar asta face ca soluția a două state să devină din ce în ce mai îndepărtată. În ce privește reconcilierea palestiniană, ce discuții ați purtat dumneavoastră pentru a stimula această reconciliere? și pentru ca până la urmă rezultatele să fie credibile. Iar în ce privește întâlnirile cu comunitatea palestiniano-arabă, aș vrea să știu și dacă ați avut întâlniri cu membrii ai Knesetului și dacă nu ați avut, de ce nu ați avut și când veți avea, pentru că și ei sunt interlocutori cheie în această dispută. După aceea, în ce privește etichetarea uh, produselor care uh, al coloniștilor din zonele uh, arabe ocupate, uh, eu cred că uh, ar trebui până la urmă să uh, aplicăm sancțiuni și să interzicem importul unor asemenea produse. Deci puteți să ne dați uh, câteva răspunsuri dacă există din acest punct de vedere niște demersuri pentru că această activitate comercială poate deveni una ilegală până la urmă. Mulțumesc, domnul Castaldo. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în primul rând domnului Gentilini pentru prezența dumnealui astăzi aici, o prezență foarte importantă pentru a putea purta acest schimb de opinii. Aș vrea să vă pun trei întrebări specifice. Prima întrebare este dacă, după părerea dumneavoastră, este posibil să se relanseze acest proces politic de negocieri credibil pe care l-ați menționat cu actualul leadership, având în vedere că există diferite semne care ne fac să ne gândim că de ambele părți ale leadership-ului în Ierusalim și în Palestina există totuși, există totuși anumite forțe polarizate și mai degrabă extreme. Uh, a doua întrebare pe care vreau să vă pun se referă la rolul țărilor din Golf. Dumneavoastră ați menționat o contribuție care ar putea să fie pozitivă și vreau să vă rog să faceți un comentariu cu privire la ceea ce, citind printre rânduri, vedem că ne spune politica internațională de acum, adică Israel, alianța dintre Israel și Arabia Saudită. E vorba de o cooperare destul de puternică, dacă, atât în ceea ce privește abordarea față de problema din Siria, cât și um, combaterea um, Iranului, care este inamicul ambilor și a ambițiile sale regionale și nucleare. Vreau să vă mai întreb și în legătură cu declarațiile făcute de către unii, um, cum ar fi, de exemplu, ambasadorul Israelului în Statele Unite, uh, dacă este important că dacă jocul acesta de culise n-ar putea să ducă uh, la obstrucționarea relansării negocierilor, pentru că, bineînțeles, Arabia Saudită, care contează pe susținerea Israelului, poate nu va vrea să contribuie pozitiv la relansarea acestei soluții. Pentru ultima întrebare pe care vreau să o pun se referă la rolul Uniunii Europene. Aș vrea să știu opinia dumneavoastră cu privire la o posibilă misiune pe care am putea să o trimitem noi, Uniunea Europeană, o misiune de menținere a păcii în teritoriile ocupate, mai ales în Cisjordania sau în Ierusalim Est, pentru a putea menține pacea și pentru a evita alte violențe. Dacă vi se pare o soluție fezabilă, care sunt sfaturile concrete pe care puteți să ni le dați? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Schreider. Thank you. My name is Nico Schreifer. From... Numele meu este Nico Schreifer din Senatul Țărilor de Jos și mă voi exprima în limba maternă. Este vorba despre stimularea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Da. Am auzit deja din partea domnului Gentilini că este o urgență mai mare decât oricând datorită situației instabile din regiune. Întrebarea mea este însă dacă domnul Gentilini este de părere că soluția a două state ar putea într-adevăr să aducă pacea în această îndelungată dispută, pentru că uh, există și uh, ideea unui stat binațional în care să trăiască și israelieni și palestinieni. Sigur că există și multe piedici practice, poate că nu este foarte realist, eu vin din uh, Haga, este orașul în care justiția internațională își are sediul. Și ar trebui poate să clarificăm acest conflict și din perspectivă juridică și poate că s-ar putea găsi o soluție juridică. Există mai mulți piloni, există dreptul statului Israel de a exista, dar există și dreptul la autodeterminare al poporului palestinian. După aceea există drepturi și obligații ale unei forțe de ocupație și în al patrulea rând trebuie să tratăm modelul proporționalității în ce privește uh, acțiunile uh, și eventual acțiunile în forță. Deci, uh, eu cred că am putea să recurge și la această cale juridică, dar vreau să știu dacă și oaspetele nostru uh, ar putea fi de acord cu o asemenea soluție. Uniunea Europeană are pretenția de a fi un fel de putere normativă, soft power, iar inițiativa de pace americană a fost uh, stopată pentru că nu s-a dovedit a fi eficientă. Mă întreb acum dacă nu ar fi cazul ca Uniunea Europeană să-și asume un rol activ. Oare Uniunea Europeană nu nu ar trebui să um, acționeze responsabil în calitate de facilitator, de mediator în procesul de pace? Care este părerea reprezentantului special uh, vis-a-vis -vis de această problemă? O inițiativă europeană ar putea însemna buna organizarea unei conferințe de pace pentru a stabili parametrii uh, unei rezolvări pașnice într-un cadru juridic, poate coordonat de Curtea Europeană de Justiție. Sigur că uh, după aceea trebuie să ne punem întrebarea cum acționăm. Mulțumesc foarte mult. Domnul Van Orden. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știm din ceea ce a spus domnul Netanyahu în cadrul vizitei sale la Washington că Israelul ar putea să susțină soluția uh, a două state. Da, un stat uh, israelian și o Palestina Palestina ă, demilitarizată. Ținând faptul, ă, ținând seama de faptul că Uniunea Europeană este un ă, puternic finanțator în Orientul Mijlociu, trebuie să vedem dacă putem să îi readucem pe palestinieni înapoi la masa negocierilor. Israelienii au spus că sunt dispuși să redeschidă negocierile necondiționat. Deci, cei care nu sunt dispuși în clipa de față să negocieze sunt palestinienii. Cum putem să-i determinăm să-și schimbe părerea? Mulțumesc, domnul Hagi Giorgio. Mulțumesc. Nu știu dacă mulți din această încăpere, incluzându-l pe domnul Gentilini, cred cu adevărat că Israelul dorește să găsească o soluție pentru problema palestiniană. Dacă aceasta este impresia existentă, uh, cred că ea nu corespunde realității, este mai degrabă o iluzie. Singura modalitate de a ajunge la o soluție este să sancționăm, să impunem sancțiuni Uh, față de Israel și nimeni nu vorbește despre asta. Iranul a negociat cu comunitatea internațională pentru că au fost impuse sancțiuni uh, împotriva Iranului. Cum am putea noi să discutăm serios în cadrul comunității internaționale cu Israelul dacă nu exercităm niciun fel de presiune asupra Israelului uh, să își schimbe poziția? Un coleg a intervenit, nu am uh, reușit să înțeleg ce a vrut să spună, deci dați-mi voie să continui. Deci, aș spune că dacă într-adevăr dorim să găsim o soluție pentru această problemă, trebuie să fim serioși. Israelul are armament nuclear, nimeni nu vorbește despre asta. Și uh, asta am dorit să spun. Aș dori ca reprezentantul Comisiei să ne spună dacă se discută la modul serios de a impune sancțiuni împotriva Israelului. Mulțumesc foarte mult. Domnul Carver. Thank you, President. Mr. Gentilini. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gentilini, sunt foarte nemulțumit uh, în ceea ce s-a întâmplat cu atentatele din Israel. Și se pare că există persoane care chiar susțin acest lucru. Declarația din septembrie arată că Israelul a ușurat restricțiile și a asigurat că se pot face progrese cerând palestinienilor să dea dovadă de aceeași retorică. Însă aceasta trebuie să includă și dreptul la existența Israelului, pentru că s-au utilizat foarte multe scuze până acum chiar și cele pe care le auzim aici, în instanța Parlamentului, însă de multe ori se ignoră carta existentă pentru că ea nu mai este relevantă. Ambasadorul Palestinei în India spunea că israelienii se păcălesc pe ei înșiși, pentru că nu vom recunoaște dreptul lor la existență. Există palestinieni care nu sunt de acord cu faptul că Israelul există și recunoașterea celor două state. Recunoașterea însă a da, dreptului la existență este cu totul altceva uh, față de existența sa propriu-zisă. Este o adevărată dilemă și cerem multe lucruri Israelului, deși nu am reușit să se accepte în mod universal dreptul său la existență. Atâta timp cât nu facem progrese la aceste elemente esențiale, trebuie să recunoaștem cu sinceritate că nu putem rezolva situația. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Poș. Într-adevăr, soluția celor două state este un uh, element cheie, pentru că nu există un viitor în regiune fără existența unui stat uh, palestinian. Vreau să mulțumesc ambasadorului pentru eforturile făcute pentru a atinge obiectivele esențiale în regiune. Vreau să vă întreb, dacă nu există niște pași concreți care să fie făcuți sub coordonarea quartetului, nu credeți că acesta ar trebui să se coordoneze cu cele două părți în următoarele săptămâni? Pentru că știm că există o abordare diferită din partea Israelului și a Palestinei în ceea ce privește găsirea unor soluții la nivel internațional. Uh, care ar fi soluția UE pentru Israel? A fost uh, Israelul uh, destul de responsabil și a răspuns la cerințele noastre. De asemenea, trebuie întărită cooperarea quartetului cu liderii arabi și membrii Ligii Arabe ar putea să își flexibilizeze uh, poziția destul de dură până acum față de Israel. Se pare că sunt semnale în acest sens, dar vreau să vă întreb dacă considerați că e vorba doar de promisiuni de șarte sau că ar fi ceva serios în ele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Carl. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gentilini, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Este o chestiune foarte complexă și cu multă istorie în spatele acestui conflict. De câte ori avem o astfel de dezbatere, se aud argumente de o parte și de alta. Însă, dacă am da un pas înapoi și ne-am uita, într-adevăr, la situația în sine, un lucru ar fi foarte clar. În primul rând, pierderile existente sunt în special de partea palestinienilor. Bineînțeles că există și de partea israelienilor, dar să ne uităm ce ne spune istoria. În al doilea rând, acest uh, plan de pace despre care vorbim. Atunci când a început conflictul, Israelul a acaparat 35% din teren și 65% era pentru palestinieni. Dacă vedem ce se întâmplă în ziua de astăzi, practic, lucrurile s-au inversat. Israelul are acum 65% din teritoriu și palestinienii au rămas cu în jur de 35% și cu procesul de colonizare ilegală care continuă, iată de ce există aceste teme ale comunității internaționale. Ideea soluției cu două state, practic, dispare pe zi ce trece. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a pune capăt acestor uh, ocupări și colonizări ilegale și ce putem face pentru a implementa soluția celor două state. În al doilea rând, ar trebui să ne întrebăm ce putem face pentru a oferi speranță și palestinienilor, pentru că dacă vedem care este suferința lor, ei practic sunt cei care au suportat povara cea mai mare cu uh, toată această problemă a refugiaților, m-am deplasat în tabele de refugiați și am văzut și o familie de palestinieni care se afla acolo, trei generații din aceeași familie, trei generații într-un singur cort, un bebeluș nou născut, un palestinian născut acolo, mama ei uh, se născuse într-o altă tabără de refugiați și a treia generație, mama mamei, se născuse și ea într-o tabără de refugiați a palestinienilor. Deci, cred că trebuie să oferim speranțe acestui popor pentru a ajunge până la urmă la o soluție. Și o ultimă întrebare, poate ne puteți ajuta. Vreau să vă întreb când vom avea un ghid din partea UE uh, în ceea ce privește așezările ilegale. Mulțumesc, domnul Papagadakis. Mulțumesc. Domnule Gentilini, intervenția dumneavoastră uh, corespunde cu poziția dintotdeauna a UE. Este vorba de o încercare sistematică de a reduce la minim problema palestiniană și încercarea dumneavoastră de a ascunde faptul că există o ocupare a teritoriilor palestiniene, aceasta este principala problemă, încercând să minimizați practic problema existentă și să nu-i acordați importanță. Iată, aceasta este tactica din totdeauna și anume aceea de a pune pe picior de egalitate victima și călăul. Dacă spunem, de exemplu, că există un popor care se luptă împotriva jugului uh, forței de ocupație sau uh, împotriva prizonierilor politici care sunt calificați de uh, teroriști, în timp ce Uniunea Europeană dezvoltă relațiile economice și militare cu Israelul, guvernul elen are și el responsabilități enorme, tocmai a făcut un exercițiu militar Blue Flag alături de Israel, care reprezintă un nou început al atacurilor împotriva palestinienilor. Se vorbește aici foarte mult de ocupație, dar nu se vorbește de uh, această, acest semn de egalitate care se pune între victimă și călău. Avem nevoie de un stat palestinian care să coexiste alături de Israel în cadrul frontierelor din 67. No, grazie, sempre molto... Mm, sorry. Eh, thanks. Domnul Gentilini, da, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Întotdeauna este foarte util să vin aici și să ascult comentariile dumneavoastră. Am să încerc să răspund și să fac comentarii la principalele teme care au fost ridicate aici. Bineînțeles, eh, în modul cel mai succint cu putință. Doamna Aliot Marie, care între timp a plecat. Există câteva elemente pe care le-am prezentat și cu care sunt absolut de acord, în special acela al soluției acceptabile. Este un comentariu foarte pertinent, pentru că dacă vedem ce se întâmplă în regiune, există atât de multe chestiuni nerezolvate, atât de multe provocări, dacă vedem ce se întâmplă în acest caz concret, în ceea ce privește procesul de pace, soluția există. Și soluția este soluția celor două state. Aici măcar știm încotro ne îndreptăm. Deci, într-un fel, este adevărat că n-ar trebui să avem nevoie de atâta timp pentru a atinge acest obiectiv, pentru că el este deja definit. Alte comentarii importante s-au făcut în legătură cu impactul indicației de origine care se va face. Și cred că aici s-a clarificat foarte mult situația. E vorba de implementarea noii legislații și nu e nimic nou. Sunt lucruri care au existat dinainte. S-a vorbit și despre problema reconcilierii. Pentru mine este foarte importantă și deși există limite, pentru că există o politică din partea UE, pe care o respect cu strictețe, deci nu pot să vorbesc cu Hamasul direct, dar această problemă a reconciliere este o chestiune pe care o dezbat de fiecare dată când merg la Ramala cu autoritatea palestiniană și așa mai departe, încerc să um, dau un nou avânt. Știu că uh, trebuie să facă mai multe, deși au existat câțiva pași făcuți și există un angajament clar în acest uh, sens. Cred că punctele de trecere a frontiere ar putea fi, uh, practic, începutul acestui proces. Domnul Belder m-a întrebat dacă aceștia sunt ce se întâmplă cu liderii și dacă nu există oarecare semne de oboseală. Eu cred că liderii trebuie să dea dovadă de leadership, pentru că ei sunt parte a soluției și dumneavoastră ați spus deja acest lucru. Uniunea Europeană știe foarte bine care este soluția. Vorbim despre uh, frontierele din 1967, despre soluția celor două state și iată uh, care este contextul în care acționăm. Doamna Sagorafa, a prezentat de asemenea elemente importante. Eu am încercat să spun că avem nevoie de un proces politic pentru a face față uh, violențelor la care asistăm. Noi, practic, acum încercăm să vedem cât de multă voință politică există pentru a recurge la mijloace politice. Și văd ceea ce vedeți și dumneavoastră la fața locului. Dar dacă dorim să fim cu adevărat utili, cred că trebuie să-i facem pe lideri să dea dovadă de leadership, să facă pași curajoși înainte și să fie ambițioși. Am menționat acest lucru în cadrul quartetului atunci când am vorbit despre ce se poate face la fața locului și uh, ce ar fi coerent cu acordurile anterioare pentru a spori securitatea pentru Israel din partea palestinienilor. Domnul Smith s-a referit și dânsul la problema reconcilierii. După cum spuneam, este un element esențial și reiterez acest lucru. V-ați referit și la indicația de origine, așa cum spuneam, este un lucru care va veni, este în pregătire, dar trebuie să vedem care va fi impactul său. Acum cred că ar trebui să ne centrăm pe ce putem face pentru a merge mai departe. După aceea vom relua procesul. Sperăm și eu sper să vedem cum vom face progrese. Pentru domnul Castaldo. De la... Ați vorbit despre rolul leadership-ului actual și de posibilitățile pe care le avem acum. Eu cred că este fundamental să lucrăm cu ceea ce avem acum și să încercăm să folosim la maxim ceea ce avem acum. Rolul țărilor din Golf, partenerilor regionali, este foarte important. Și între aceste țări este nevoie, într-adevăr, uh, fiecare are un rol pentru o anumită regiune. Egiptul are un rol în Gaza și Iordania în Cisjordania și tot așa. De fapt, și uh, inițiativa de pace uh, arabă a fost inițiată de unul din aceste state și cred că dacă ne uităm la acesta, este un punct foarte important pe care nu trebuie să-l uităm. Este important ca această inițiativă arabă să fie acum pe masă. Cred că am spus ce face Uniunea Europeană și că trebuie să facem eforturi mai departe. UE, alături de ceilalți parteneri, trebuie să continue pe acest drum. Domnul Scraver s-a referit la uh, elemente pe care le-am inclus deja în răspunsurile mele. M-a întrebat dacă soluția celor două state este cea mai bună cu putință. Este. Cel puțin asta este părerea mea. Și ce vedem în zilele acestea la uh, fața locului ne dovedește și mai mult că trebuie să ajungem la această soluție a celor două state. Uniunea Uh, cred că uh, are un angajament clar în acest sens și încercăm din toate puterile să uh, transformăm această soluție în realitate. Pentru domnul Van Orden, comentariile făcute de domnul Netanyahu și uh, posibilitatea de a utiliza forța de presiune de care dispunem. Cred că este foarte bine să utilizăm uh, posibilitatea de influențare pe care o avem pe ambele părți și ambele părți trebuie să ajungă la această soluție a celor două state. Avem mijloacele necesare pentru a o face dacă ele uh, sunt convinse să treacă la această soluție. Cred că avem un rol important, avem ceva de spus și există un spațiu politic necesar pentru ca Uniunea Europeană să se asigure că cele două părți uh, cooperează în acest sens. Pentru domnul Hagi Georgiu, într-adevăr, Cred că ceea ce este important pentru noi este să mergem mai departe cu acest proces, pentru că numai asta poate schimba lucrurile. Domnul Capelen, a, domnul Carver, mă scuzați, se referea la dreptul de la existența Israelului și intervenția Ligii Arabe. Cred că este o bază importantă pentru noi, intervenția Ligii Arabe, pentru a putea merge mai departe. Pentru domnul Porș, care se referea la pașii concreți de făcut. Nu cred că este foarte util pentru mine să trec acum printr-o enumerare de lucruri pe care ar trebui să le facem. Toate aceste lucruri sunt deja specificate și în anexe, dar noi încercăm acum să le dăm putere palestinienilor pentru a îmbunătăți securitatea prin măsuri economice, de infrastructură, de securitate, bineînțeles, dar ținând cont de nevoile ambelor părți. Și Repet, dacă se fac progrese, dacă se începe acest proces, după aceea putem veni cu și mai multe în regiune. Și uh, menționam deja inițiativa. Domnul Can a făcut referință la istorie și a pus câteva întrebări. Eu încerc să văd cum pot fi util acolo. Este singura ambiție personală pe care o am. Vreau să ajut. Din punctul meu de vedere, istoria nu ne ajută. Trebuie să trecem mai departe și să vedem ce ne așteaptă pe viitor. Prevederile la care v-ați referit sunt uh, și ele în pregătire. Și cred că în felul acesta am ajuns uh, la ultimul vorbitor. Poziția UE este foarte clară, este soluția celor două state, v-ați referit și dumneavoastră la aceasta, să ne întoarcem la uh, frontierele din 67 cu uh, schimburi eventuale între cele două părți și cred că aici trebuie să mă opresc. Mulțumesc! Intervento ulteriori ocazioni pe... Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și cred că o să mai avem uh, ocazii să mai discutăm despre această temă, pentru că nu o să rezolvăm lucrurile chiar acum. Vă mulțumesc foarte mult și cred că putem să trecem acum la punctul următor. Un minut, vă rog. Uh, the passing uh, away of a major statesman Helmut Moartea cancelarului Helmut Schmidt, fostului cancelar Helmut Schmidt, uh, o personalitate centrală pentru crearea Uniunii Europene și pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Ați menționat-o înainte și mă întreb dacă n-ar fi poate potrivit să păstrăm un moment de reculegere în onoarea fostului cancelar al Germaniei, care a fost atât de importantă. Eu vin din uh, Parlamentul uh, Elen, nu știu care este protocolul aici, dar poate că este totuși uh, important să comemorăm un astfel de om de stat de asemenea importanță. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood. Uh, aș vrea să vă spun că tocmai am avut o discuție cu liderul opoziției din Parlamentul Georgian și l-am invitat să facă parte din, uh, la această, să participe la această reuniune și aș vrea să îi mulțumesc în primul rând pentru că a venit. Voi urma sfatul colegului meu, Elen, care dorește să păstrăm un moment de reculegere pentru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 Wir kommen jetzt Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, războaiele prin interpuși în uh, vecinătatea Uniunii Europene. Este vorba de o discuție pe care, de fapt, am început-o în această dimineață cu colegii noștri din uh, statele din Balcani, dar pe care o să o continuăm acum și în prezența experților și vom discuta mai ales uh, problema Orientului Mijlociu. Eu uh, mi-am uh, expus deja poziția în această dimineață și nu are rost să o repet acum aici și vreau să las destul timp pentru discuție acum. Trebuie însă să constat că o mare parte din vorbitori nu sunt încă aici. Domnul Volșcuc? Domnul eu, doamnă, că e ca... Well, it happens from time to time. So, I think we can start. Cred că putem să începem cu primul lucru de pe ordinea de zi și văd că domnul, doamna Camille Pecastang este oricum prima pe ordinea de zi, care este senior profesor asociat la John Hopkins School pentru studii internaționale avansate la Washington. Aș vrea să Vreau să o rog să ia cuvântul pentru să-l rog să ia cuvântul pentru 10 minute. Thank you for the invitation. <clears throat> the first topic is the în primul rând, aș dori să vorbesc despre războaiele prin interpuși. Nu este nimic nou, există aceste războaie de când există războaie. Și vreau să dau un exemplu, Revoluția Americană, care a început uh, prin, odată cu insurgența americană, care, îmi cer scuze, spune președintele, nu m-am gândit niciodată așa la aceste evenimente. Avantajul acestor războaie este faptul că pot fi negate și faptul că, de fapt, există un filtru între cele două puteri care, de fapt, se luptă pentru a încerca să elimine principiul de escaladare care poate interveni la războaie. Războiul prin uh, interpuși a fost, de asemenea, și posibil, o caracteristică a războiului rece, Apoi există foarte multe posibilități de războaie prin interpuși în uh, cadrul decolonizării contestate. Un al doilea beneficiu al acestuia este controlul costurilor, pentru că vorbim aici de conflicte de intensitate scăzută, în care o putere foarte mare folosește de fapt un interpus local la costuri reduse, cu beneficii reduse de asemenea, pentru a încerca să, con- să controleze un teritoriu, fie un teritoriu care este un canal de navigație sau plin de resurse și oricum este um, o, un teritoriu important și din punct de vedere energetic, de exemplu. Al treilea beneficiu este așa numitul proxy trap. De fapt, în acesta intervine într-un război asimetric prin uh, interpuși. Costurile sunt asimetrice, există de fapt uh, o proporție de 1 la 100 sau 1 la 1000 chiar, care ar putea să fie atinsă. Și uh, o altă problemă este folosirea um, unor forțe nereglementare, de exemplu americanii în Vietnam, Uniunea Sovietică în, um, Viet, în Afganistan în anii 1980 și războiul din 2010-2011 în uh, operațiunile din Afganistan. Um, însă cheia acestui, uh, acestui proxy trap este că trebuie ca un actor să-și mențină angajamentele în, pe un anumit front ca să poată să aibă un efect fiscal asupra țării respective. Acum vreau să vorbesc despre Levant, mai precis, și voi vorbi despre Levant pentru că, și voi folosi acest cuvânt pentru că Siria și Irakul nu mai pot fi numite chiar țări pentru că au colapsat între timp și vorbim mai degrabă de o regiune decât de state. Voi vorbi despre actorii uh, implicați, uh, nu voi vorbi însă despre uh, puterea folosită în momentul de față la nivel regional. Există diferite grade de implicare a uh, acestor actori. Israelul și Iordania sunt, de exemplu, foarte pasivi, uh, foarte precauți, care nu fac multe lucruri importante, dar ar putea să devină importanți pe viitor dacă își schimbă poziția. Deci trebuie să nu uităm dacă de ei atunci când se iau decizii. Apoi mai activ Turcia, care este foarte declarativă, foarte uh, întotdeauna gata să acționeze și care susține războaiele prin interpuși în Siria, dar care nu are prea multă putere pentru a putea să-și proiecteze această putere la nivel local. Apoi mai implicată este Arabia Saudită și satelitele sale, satelitele sale uh, Uniunea Africană și Qatarul, un, un, ce scuze, Qatarul și uh, o altă putere foarte implicată este Iranul și sateliții săi uh, iranieni și Hezbollahul, iar uh, de curând și Rusia. Iar în uh, legătura pe care a avut-o această țară cu uh, Hezbollahul chiar la începutul anilor 80 a fost un motiv pentru ca Iranul, de exemplu, să se implice și mai puternic în Siria. Acest angajament a, permit, a permis sateliților și Arabiei Saudite să devină mai active decât înainte și au sperat ca să submineze fiscal iranienii prin conflictul din Siria, însă Iranul a reușit să manipuleze Arabia Saudită printr-un deschiderea unui al doilea front în Yemen, și aici iranienii sunt implicați în Siria, combat eh, prin interpuși Saudi, Saudi Arabia și în același timp aceștia din urmă sunt implicați în Iran, în Iordania. Deci uh, există o presiune reciprocă și o încercare de a falimenta statul uh, advers. Aceasta se întâmplă într-un context foarte uh, specific în care prețul pentru petrol e foarte scăzut și deci sunt foarte vulnerabile aceste actori și apoi există foarte multe riscuri domestice la nivel intern. Iată de ce atunci când o țară are venituri foarte, mic, ven, foarte mici, uh, populația din interior este periculoasă. Aceasta explică și uh, tensiunea dintre Arabia Saudită și uh, aliații săi americani, pentru că din cauza acordului dintre SUA și Iran, pentru că Iranul are mai multe resurse pe care nu le-ar fi avut fără acest acord și aceasta a facilitat poziția lor față de Arabia Saudită. Dacă tot vorbim despre politica Statelor Unite, trebuie să vorbim și de politica SUA față de Levant. Statele Unite se, referă, se află într-un an electoral, deci nu prea contează politica externă. Însă, pentru cei care consideră că um, există o politică inconsistentă și contradictorie, um, de exemplu, Barack Obama și uh, consilierii săi uh, pentru politică externă, Um, sunt, sunt um, foarte implicați, mai ales în moștenirea pe care o lasă din punct de vedere al politicii externe. Până acum au încercat să nu facă nimic uh, stupid, au încercat să se concentreze, de exemplu, pe um, armele de distrugere masă în regiune și un element prioritar al politicii a fost încercarea de a evita un uh, atac terorist pe teritoriul american sau împotriva intereselor americane. Aceasta a făcut uh, ca Statele Unite să se concentreze pe ISIS, dar uh, chiar să se devină obsedați de ISIS, ceea ce a funcționat pentru regimul Assad și în favoarea Iranului. Concentrarea pe partea nucleară este de asemenea importantă pentru că se referă la interzicerea armelor nucleare și aceasta însă, din păcate, a favorizat din nou regimul Assad. Un al treilea element al politicii de a nu face nimic stupid uh, Uh, de fapt, nu vreau să repet cum se vorbește de fapt despre această politică, este, uh, rezultatul este că s-a ajuns la o politică contradictorie și nu foarte convingătoare. Deci nu au niciun, nu au neapărat uh, dușmani, dar nu au nici beneficii foarte clare. La fel, există o politică medie față de Iran, fără a fi neapărat uh, foarte uh, apropiat, dar Iranul nu și-a schimbat atitudinea față de SUA. Nu există însă nicio țară în regiune care să aibă încredere sau să susțină, de fapt, Statele Unite în uh, urmărirea politicilor sale. Există și războaie prin interpuși din partea SUA în Siria printr-un program de training, de exemplu, însă aceste proxy-uri au elemente foarte limitate, orizonturi foarte limitate și nu va, nimic nu duce la o rezoluție adevărată. E mai mult un control al daunelor și nu se fac planuri pe viitor, ceea ce mă face să ajung la cel de-al patrulea punct, și anume recomandările politice. Trei puncte importante mai întâi. În primul rând, Constrângerile politice și fiscale ale oricărui puteri sunt foarte mari. Vorbesc de SUA, de UE. Există deja mai mulți ani de când există criza financiară și nu există multă um, capacitate și nici disponibilitatea de a schimba cursul în uh, regiune. Chiar dacă ar exista însă instrumentele, aceasta n-ar fi o politică bună pentru că ar fi um, implica un risc foarte mare și cu dezavantaje foarte mari. Și un alt punct important este că dacă am lansat o politică, ar fi foarte diferit să controlăm, dificil să controlăm rezultatele. Trebuie să fii foarte adaptabil, foarte flexibil pentru a putea să uh, te adaptezi la mișcările din această regiune. În ultimul punct, la recomandare, aș vrea să vorbesc de nevoia unei regiuni foarte flexibile, cu, foarte, cu o deschidere foarte mare. Acum 100 de ani la tratatele de pace care au dus la crearea Levantului uh, existau alte referințe și acum ar trebui să revenim cu o minte mai deschisă și mai multă flexibilitate pentru a regândi structurile politice din regiune. Lucrurile se vor schimba dacă Israelul și Iordania își schimbă poziția și uh, Iordania începe să aibă dificultăți politice, atunci avem uh, posibilitatea, de exemplu, de a restructura regiunea și a aduce stabilitatea, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele sute de ani. Mulțumesc! Uh, Aș vrea să dau cuvântul acum doamnei Catarina Volciu, care este reader în politici și la studiile, Centrul de Studii Internaționale pentru studii ruse și euro, euroasiatice la Universitatea din Birmingham și apoi o să-i dau... Vreau să vă spun că domnul Lucas nu va fi prezent, tocmai ne-a informat că din cauza morții domnului fost cancelar Helmut Schmidt trebuie să își îndeplinească datoriile editoriale. Așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru a introducere excepțională pentru că îmi face viața mai ușoară. Dacă vorbim despre abordarea Rusiei vis-a-vis -vis de uh, aceste războaie uh, prin interpuși, situația este uh, rezumabilă în felul acesta. Uh, costuri scăzute, beneficii maxime. Situația însă a devenit și mai complexă. A dovedit că orice război de acest tip are și uh, riscuri în sine care în clipa de față se manifestă în Ucraina. Dar să începem cu uh, o prezentare generală. Rusia uh, a acționat în Crimea și în Donbass și uh, trebuie să vedem lucrurile acestea uh, ca servind uh, obiective foarte diferite. Crimea a fost un element de pedeapsă dar într-un fel și de restaurare a justiției, de corecție a unei uh, greșeli istorice. Au fost mai multe metode folosite, dar um, putem vorbi și despre un fel de uh, război hibrid. Pentru că lucrurile au fost atât de precaut calibrate pentru a nu se depăși un anume uh, prag care ar fi putut să determine un răspuns militar. Deci, într-un fel, Rusia prezintă această acțiune ca fiind o poveste de succes. Intervenția în Donbass este mult mai complicată. Analogia cea mai apropiată pe care o putem face este cu alte conflicte înghețate. Dar este o analogie falsă, pentru că obiectivele sunt foarte importante. Toate diferențele și conflictele s-au produs imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice și a avut o componentă clară etnică și teritorială. Acest lucru nu s-a întâmplat în Donbass. Ce avem aici? La 20 de ani după prăbușirea Uniunii Sovietice a avut loc un asemenea război prin interpuș care a fost prezentat într-un fel ca fiind un fel de război civil. S-a produs uh, o metamorfozare în două uh, republici uh, separate. Puterea militară este folosită într-o manieră foarte limitată. Pe, pentru a convinge cu mâna armată țara ă, țintă să accepte solicitările forței ă, externe care a intervenit. Deci ă, puterea militară s-a folosit până în momentul în care obiectivele politice au fost atinse. Iar obiectivele de asemenea sunt fără precedent, pentru că este vorba despre a ă, separa o parte din teritoriul ucrainean de statul inițial și să fie reincorporat în ă, noi condiții politice, ceea ce creează un fel de protectorat rus în cadrul uh, unui spațiu unic ucrainean. De ce există un asemenea obiectiv pentru a crea un fel de dependență între Ucraina și Rusia. A existat o dependență multiplă pe care Ucraina a moștenit-o din Uniunea Sovietică, aspectele comerciale, economice, dar acestea, până la urmă, au eșuat. Deci, a fost un fel de obiectiv politic de a crea noi obligații și dependențe ale Ucrainei față de Rusia. Dar acest lucru s-a realizat doar într-o manieră limitată, pentru că reacția Ucrainei nu a fost poate cea scontată de a interveni neapărat cu trupe. Deci, s-a uh, acționat cu voluntari locali sau cu mercenari uh, și mai puțin a intervenit armata regulată. Și totul s-a întâmplat într-o perioadă scurtă de timp pentru a menține aparența unui război civil pentru că poate uh, cetățenii sovietici nu ar fi acceptat altfel costurile foarte ridicate ale unei intervenții armate propriu-zise. Deci Ucraina ar fi trebuit să fie convinsă că este vorba despre un război civil și că ar fi trebuit să regândească structurile teritoriale, mai ales vis-a-vis -vis de regiunea Donbasului. Pe de altă parte, Rusia uh, a putut să nege că există o intervenție armată, deci nu a periclitat într-un fel pacea. Această strategie se bazează pe uh, forțe de intervenție limitate care acționează la ordin politic. Și aceasta este o acțiune fără precedent, ambițioasă, dar și riscantă. De ce este riscantă? Pentru că utilizarea forței militare legitimează pretențiile puterii care intervine. Și înainte de primul acord de la Minsk și înainte de cel de-al doilea acord de la Minsk a dus la o escaladare a forței care a delegitimat până la urmă pretențiile. Avem de a face cu un fel de rezistență. Nu am uh, întâlnit o singură persoană din Ucraina care a fost foarte încântată de, să fi fost foarte încântată de implementarea acordului uh, numărul 2 de la Minsk. Iar dacă analizăm practicile internaționale, în mod normal, avem un acord de încetare a focului care este urmat după aceea de un acord bazat pe negocieri politice și care să aducă precizări mult mai amănunțite. Deci aici există o conectare între utilizarea forței militare și rearanjarea lucrurilor după aceea pe cale politică. Deci conflictul Eh, din eh, regiunea Donbass, eh, probabil că nu s-a dorit a deveni un conflict înghețat, ci să, s-a dorit să restructureze până la urmă teritoriul ucrainean. Dar putem spune că războiul a fost relativ ieftin, ocuparea însă devine costisitoare. Acest lucru se întâmplă acum în regiunea Donbass. Există un teritoriu ocupat. Este vorba de aproximativ 2,5 milioane de cetățeni care trăiesc acolo și jumătate dintre ei sunt pensionari care își încasează banii uh, neregulat. Serviciile publice însă funcționează, străzile sunt reparate, șoselele eh, sunt reparate mai repede decât eh, în perioada eh, guvernului legitim în regiune. Da, spunând acestea, trebuie să ne întrebăm în ce măsură puterea de intervenție recurge la uh, forța militară sau mai degrabă recurge la o instalare politică mm, sub forma unui opt-out. Iar analizând spațiul sovietic mai larg, putem constata că până anul trecut se credea că Rusia are două tipuri de politică externă, una pentru vecinii uh, săi și una pentru regiunile mai îndepărtate. Dar acum uh, s-au contaminat aceste două tipuri de politică și asta face uh, politica externă mai imprevizibilă, dar și mai interesantă. Ceea ce vedem în Ucraina în comparație cu toate experiențele precedente în spațiul post-sovietic este o combinare între instrumentele militare tradiționale, tancurile, blindatele sunt reale, dar și ă, decepție și ă, ambiguitate strategică. Și tocmai asta face această politică imprevizibilă. Pentru că există și evoluții tactice vis-a-vis -vis de uh, obiective politice mai largi. Deci să nu ne concentrăm doar asupra evoluțiilor tactice, dar să ne gândim și la obiectivele mai ample. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vom începe acum dezbaterea. Primul vorbitor, domnul Jolt Nemet din Ungaria. Se pare că încă nu este prezent în sală, participă la un proxy war. Atunci trecem la următorul vorbitor, domnul Aciubalis. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Trebuie să realizăm că aceste războaie prin interpuși în vecinătatea noastră sunt războaie împotriva noastră, a Uniunii Europene și a civilizației euroatlantice. Dacă analizăm politica externă a Rusiei, putem identifica o așa numită agendă ruso-europeană cu câteva priorități uh, și anume să se stopeze extinderea uh, Uniunii Europene, mai ales în spațiul ex-sovietic. Trebuie să să fie crescută dependența economică și energetică a Uniunii Europene față de Rusia. După aceea, oamenii de afaceri, oamenii politici, cercetătorii, uh, Ehm, trebuie ehm, în primul rând să fie în vizor. Trebuie să fie slăbite legăturile transatlantice. Evoluția politicii din ultimele săptămâni dovedește că poziția Rusiei nu se schimbă. Bombardamentele rusești din Siria au sporit numărul de migranți înspre Europa. Am auzit și informații despre um, o nouă uh, rută a migrației uh, prin Rusia și zona Arcticii. Deci, Uh, există migranți care traversează Rusia și ajung în uh, Norvegia și care ar fi de fapt susținuți de către ruși. Sunt câteva exemple care demonstrează strategia Rusiei prin mijloace politice, economice și militare pentru a spori instabilitatea din Uniunea Europeană, pentru a sparge unitatea noastră pentru a încerca să atragă alături de sine lideri politici, mai ales uh, uh, în perspectiva uh, sancțiunilor care au fost impuse Kremlinului pentru că efectul sancțiunilor și amenințarea impunerii altora noi, au stopat pe Putin la un moment dat să își continue agresiunile. Deci trebuie să acționăm pentru a ne respecta propriile uh, reguli să combatem în continuare corupția politică, să garantăm transparență în finanțarea partidelor noastre politice și um, uh, să uh, comunicăm viziunea noastră despre o Europa uh, liberă și unită, care acum este supusă unui atac. Mulțumesc! Hello. I will speak in uh, Romanian. Mulțumesc că am să vorbesc în limba română. Uh, foarte îngrijorat de războiul care mognește în Ucraina și în uh, Marea Neagră Uh, Uniunea Europeană fără NATO nu are capacitatea de a face față unor astfel de probleme, în fața unor astfel de amenințări. Susținem în continuare parteneriatul strategic cu NATO și ne menținem poziția de a fi un pilon de stabilitate politică uh, geostrategică regională. Chiar dacă atenția lumii s-a mutat către Siria și Orientul Mijlociu, criza din Crimea alături de situația neclară și conflictuală din transnistria și din osetia sunt destule motive de îngrijorare pentru românia și pentru întreaga uniune europeană. cele mai expuse uh, țări în, pentru un astfel, de, un astfel de tip de război prin interpuși sau chiar război de noi, sunt țările din estul europei din vecinătatea ucrainei și a rusiei. cum reacționăm uh, noi europa în cazul unei invazii de refugiați din ucraina? suntem pregătiți suntem proactivi? ucraina are patruzeci uh, și cinci cinci milioane de locuitori. românia are cea de a doua graniță ca lungime din uniunea europeană de peste două șaptezeci de kilometri și care în acest moment este una dintre cele mai sigure din uniunea europeană. dar este de ajuns? mulțumesc. Όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν... Domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit mult aici, dar nu s-au prezentat și motivele în spatele acestor războaie, pentru că e vorba de atentate, atacuri imperialiste pentru a pune mâna pe Uh, bogățiile din aceste țări uh, și e vorba de acapararea surselor de energie. Iată care sunt motivele războaielor prin interpuși. Lăsând deoparte aceste forțe imperialiste, există și alte forțe care își urmează propriile interese și continuă cu aceste războaie pentru a-și satisface interesele. Există, bineînțeles, și clase sociale în fiecare țară care Uh, își urmează interesele, anumite părți sunt în conflict între ele, câteodată fiecare își uh, vede numai proprie interese care uh, merg mână-mână cu interesele marilor puteri și iată cum ajungem aici la aceste războaie. Aș termina cu un comentariu, pentru că s-au făcut multe intervenții de natură istorică și s-a vorbit despre Uniunea Sovietică și rolul acesteia în Afganistan. Credeți că intervenția acesteia a reușit să redreseze uh, situația în vreun fel? Pentru că s-a vorbit aici de faptul că ministrul um, de apărare era o femeie, dar toate astea n-avea nimic de a face cu ce, a făcut, ce au făcut Statele Unite în Vietnam, de exemplu. Sau ce a făcut Rusia după ceea ce făcuseră talibanii cu ajutorul Uniunii Europene și a Statelor Unite. Dacă vedem ce se întâmplă astăzi în Afganistan, acolo a rămas numai sărăcie și mizerie. Iată care este lumea dumneavoastră. Înainte exista o altă lume, o lume care nu cunoștea exploatarea. Iată două lumi total diferite. Mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui. Uh, Aciu ponia pirmininkė. Uh, norėčiau pridurte și tiek... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug și eu un comentariu față de cele făcute de colegii mei. Ceea ce numim războaie de interpuși în ziua de astăzi ar putea fi numite și războaie hibride la fel de bine și există foarte multă literatură de specialitate pe această temă. Mie îmi plac uh, inițiativele pe această temă din Finlanda, unde s-au făcut uh, analize și la întâlnirea adunării parlamentare din această vară la Helsinki s-a prezentat un astfel de studiu arătând că aceste războaie nu sunt noi în istorie. Aceste războaie, războaie hibride, au existat și înainte, de exemplu în Lituania. Dacă vedeți cum am fost ocupați în 1940, la momentul acela se spunea că poporul nostru era fericit cu această ocupație. Deci, iată, Astfel de războaie nu sunt o noutate, însă pentru ele e nevoie de o coordonare la nivel foarte, foarte înalt o coordonare necesară între autorități, mass media și actorii sociali. Și aș vrea să vă atrag atenția, în special asupra rolului pe care îl are mass media finanțată de Rusia în vest. Pentru că dacă te duci într-o țară din vest și te uiți la televizor, acolo poți vedea uh, un canal de televiziune, Russia Today, care este vorbit într-o engleză perfectă și acolo ți se dau multe știri în care, uh, prin care înțelegi că cel mai rău lucru din lume sunt Statele Unite și Vestul. Dacă ne gândim că e un proces de um, spălare de creier pe care ni-l fac practic și noi nu spunem nimic. Trebuie deci să trecem la acțiune pentru a preveni ca societatea noastră să fie indusă în eroare. Pentru că războiul este uh, practic pregătit. Acum ne aflăm în ultima etapă de pregătire. Trebuie să apelăm la mințile și inimile oamenilor pentru a nu uh, deveni perdanți. Mulțumesc! Mulțumesc! În ciuda celor ce am spus uh, mai devreme, îl avem pe Eduard Lucas cu noi de la Londra. Este Uh, cercetător la Institutul de Studii Economice de la Washington DC. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, de la Londra, și vă dau cuvântul pentru aproximativ 10 uh, minute. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, uh, domnule Broc, domnilor și domnilor, este o adevărată plăcere pentru mine să vorbim prin intermediul acestei videoconferințe. Din păcate, domnul Schmidt tocmai a murit și trebuia să prezint un articol pe pagina The Economist, deci îmi pare rău că am intervenit cu oarecare întârziere. Eu m-am ocupat de peste 30 de ani de aceste chestiuni de Imperiul Sovietic în timpul războiului rece, pe vremea dizidenților și activității politice intense care exista pe atunci. Și am urmărit îndeaproape problemele de securitate europeană, chiar în momentul în care se spunea că problemele se rezolvaseră și că, iată, sosise libertatea. Încă din 1944 s-a pus această problemă și s-a analizat problema agresiunii care a revenit după aceea în 1990. Deci nu sunt probleme noi, le-am avut și în trecut, numai că în trecut poate nu acordam destul atenție acestora. Aș vrea să subliniez de asemenea că trebuie să acordăm o atenție deosebită persoanelor care au avut de suferit uh, țările baltice, polonezii, cehii, ucrainienii și alții, care ne-au avertizat uh, de mult timp asupra acestor probleme. Aveau dreptate și atunci, în trecut, au dreptate și acum, când ne atrag atenția și cred că ar trebui să-i ascultăm cu atenție. Colegul din uh, Lituania tocmai spunea că există această abordare a războiului și a deturnării adevărului făcută de Rusia. Conceptul de război prin interpuși este unul foarte bun pentru că ne arată cum se utilizează puterea și interpușii, practic, pentru a avea putere de influență pe un anumit teritoriu. Dacă merge bine, atunci au de câștigat, dacă nu, atunci se spune că nu a fost vina lor, că au fost uh, ceilalți. Și acest lucru l-am văzut și din intervenția unui membru al uh, Parlamentului Elen un pic mai devreme. E adevărat că am avut astfel de războaie și în timpul războiului rece și pe partea sovietică și cea americană. Nu a fost uh, o chestiune care să țină doar de uh, ruși. Dar dacă vorbim despre imperialism, se vorbește foarte mult în ziua de astăzi despre imperialism, despre ce se întâmplă în Africa și în Asia, însă cei care au avut de suferit de pe urma imperialismului sovietic în trecut mai au de suferit și în ziua de astăzi. Deci, dacă vorbim despre exploatare, despre imperialism, trebuie să vedem ce se întâmplă în Ucraina în ziua de astăzi sau ce se poate întâmpla în statele baltice, în Polonia sau în alte state care au avut și în trecut probleme. Cred că pentru vest este foarte greu de înțeles ce dorește să obțină Rusia prin aceste războaie de interbuși. Se consideră, mă normal, că este vorba de o afacere polițenească, că are legătură cu problemele de energie, de exporturi, despre afaceri, de cultură, de știri. Practic, există foarte multe categorii care sunt implicate. Și avem o etică profesională, avem niște bariere instituționale care definesc felul în care funcționează societatea noastră. Există o separare a puterilor. Dar Adversarii noștri nu au această diferențiere, această separare a puterilor. Se, se, poate, se pot folosi serviciile de informații, de inteligență, în presă și pe toate canalele și toate acestea fără nicio limită. Practic, există o amenințare a tuturor acestor elemente puse la oaltă cu care ne confruntăm din partea Rusiei și aceasta um, reușește să deturneze adevărul în mass media noastră, vorbind despre uh, serviciul militar din Rusia, despre mașina de propagandă rusească și așa mai departe. De fiecare dată este același refren pe care îl ascultăm și ne gândim, da, este o chestiune de energie, atunci autoritatea de reglementare a energiei ar trebui să se ocupe, dacă e o problemă de libertatea presei, să se ocupe autoritatea de reglementare a libertății presei și așa mai departe. Dar în Rusia lucrurile stau cu totul altfel și, practic, până acum Rusia a câștigat acest război. Trebuie să ne trezim, să vedem foarte bine ce se întâmplă, pentru că Până acum a existat o adevărată negare a realității și Rusia a reușit să facă progrese, a reușit să se impună la nivel politic, a reușit să creeze o adevărată dependență din punct de vedere economic, a reușit să-și sporească în mod enorm capacitățile militare. Dacă ne gândim cu capacitățile din 1990, când Rusia aproape că nu mai reprezenta nimic Iată, în ultimii, 15, în ultimii 50 de ani lucrurile s-au schimbat uh, radical și uh, Rusia a reușit să-și uh, construiască o nouă putere militară, de exemplu uh, scutul de rachete pe care îl are și așa mai departe. Au forțe speciale, servicii de inteligență digitală, servicii specializate pe toate temele. Deci Rusia a făcut uh, progrese și din punctul de vedere al uh, propagandei, pentru că în urmă cu câțiva ani nu am fi avut uh, nicio problemă cu propaganda rusă. În 1991 eram convinși că presa independentă reușise să se impună și că nimic nu mai putea merge prost. Și Iată, timpul ne-a arătat că încet, încet s-a construit o mașinărie foarte sofisticată care a reușit să implementeze în societatea noastră uh, bucățele mici din adevărul lor. Este un sistem care este decontestat, care a fost susținut, bineînțeles, de stat. Și aceasta a avut efecte foarte clare, nu uh, doar în ceea ce privește canalele de televiziune care propagă aceste informații. Aceasta afectează, bineînțeles, mass media rusă, propaganda de acolo și uh, ziarele, de asemenea, care fac publicitate pentru Rusia și care consideră că e vorba doar de informații de natură generală despre Rusia, dar care, de fapt, acceptă informații introduse uh, de Kremlin și care sunt în interesul lor. Bineînțeles, trebuie să ne aducem uh, omagiul nostru eforturilor făcute de Uniunea Europeană și de asemenea și de Lituania în ceea ce privește al treilea pachet al energiei care este atât de important, pentru că fiecare cetățean european uh, va fi într-o situație mai bună după această liberalizare din punctul de vedere al furnizării uh, de energie, a gazelor care vor putea ajunge peste tot, inclusiv în Lituania care va fi acum mai puțin dependentă de Gazprom. Polonia s-a aflat și ea în aceeași situație, a trecut printr-o perioadă foarte turbure din punct de vedere al a furnizării de gaze. Și iată, deci uh, s-au făcut progrese în ultimul timp în ceea ce privește energia în întreaga Europa. Însă Rusia reușește să facă progrese și de fiecare dată ia inițiativa înaintea noastră. În Turcia, de exemplu, uh, au existat uh, atacuri cibernetice, după aceea în Estonia și de fiecare dată era vorba de intermediari care reușeau să intervină fără să se știe prea bine care era sursa adevărată a atacului. Acum avem și problema din Georgia, Oseția de Sud, uh, Ucraina. Cu așa numit cu uh, așa numitele state fantomă, care au fost uh, introduse acolo și aș vrea să văd uh, cum uh, oamenii încep să se preocupe de toate aceste lucruri și uh, reușesc uh, să inverseze situația. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vom continua dezbaterea dacă rămâneți alături de noi pentru a răspunde la întrebările care vor veni și acum voi da cuvântul domnului Nemet din partea Ungariei. Thank you, thank you very much, Amar. Mulțumesc și salutări către colegul nostru, Ed Lucas, la Londra. Mulțumesc foarte mult pentru analiza dumneavoastră foarte profundă Aș dori să mă refer la faptul că acum ne confruntăm cu două războaie în paralel și că discutăm uh, de fapt cu aceste două teatre de război în mod separat. Aș dori să vă felicit, Elmar, pentru că este important să vorbim despre aceste războaie împreună. Avem un război în Siria, și avem un război în Ucraina. Și nu e o chestiune secundară, de fapt, cum uh, se leagă aceste două războaie unul de celălalt, pentru că există o legătură între ele. Eu nu cred că este un, o întâmplare ca în uh, mijlocul războiului ruso-ucrainean, deodată avioanele rusești au apărut în Siria. Nu este o întâmplare. Eu cred că trebuie să urmărim foarte îndeaproape care este între pătrunderea dintre cele două războaie. Am spus că am lansat procesul de la Viena și vestea bună este că Uniunea Europeană este implicată în procesul de la Viena. Iranul, Arabia Saudită și Turcia la fel. Dar ce facem cu celălalt proces? avem destulă atenție internațională către războiul din Ucraina, vom avea un proces politic care să ajute să se rezolve, să se stabilească să și stabilizeze războiul dintre Rusia și Ucraina. Pentru că eu cred că ar trebui să ne gândim măcar la faptul că trebuie să se găsească o soluție politică la acest conflict. în războiul dintre Rusia și Ucraina. Eu aș vrea să mă refer la ce a spus Ed Lucas și anume că trebuie să ascultăm de prietenii noștri în țările care sunt în prima linie. Reflexele lor istorice sunt foarte utile și trebuie să arătăm uh, solidaritate față de ei. summitul de la Varșovia al NATO și a celelalte summituri care vor avea loc vor merge în această direcție, probabil. Totuși, când vorbim de rezolvarea viitoare politică a conflictului sau tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, trebuie să existe anumite principii pe care să le păstrăm uh, în minte. Cel mai important uh, principiu este ca o țară ocupată, precum a fost Georgia sau cum este Ucraina, nu ar trebui să ajungă într-o situație în care să nu poată să își păstreze suveranitatea și capacitatea de a decide despre viitorul lor. Indiferent ce acord politic se va face și câteodată acordurile politice sunt necesare, aceasta este o linie roșie pe care nu trebuie să o depășească. Suveranitatea Georgiei, suveranitatea Ucrainei nu ar trebui să fie încălcate. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, over here, Edward, we've met before, and uh, a warm welcome to this. Mulțumesc foarte mult uh, pentru intervenție. Eu sunt de acord uh, că intervenția rusă în Ucraina și uh, intervențiile militare ale Rusiei sunt absolut inacceptabile. Am condamnat aceasta în cadrul comisiei noastre de mai multe ori. Sigur că sancțiunile Uniunii Europene nu pot fi ridicate în momentul în care Ucraina este încă ocupată de Rusia. Sunt de acord cu analiza noastră cu privire la rolul lui Russia Today, pentru că cred că e vorba de o platformă de știri um, care, de fapt, uh, contribuie la crearea tensiunilor și, în primul rând, cred că apărarea intereselor ruse se face uh, și în cadrul acestei comisii, în cadrul uh, deputaților care sunt uh, subvenționați de către, din Frontul Național, care sunt subvenționați de Rusia. Dar, desigur, dacă dușmanul dușmanului meu este prietenul meu, știți că am discutat în trecut de susținerea pentru ceceni în războiul împotriva Rusiei acum 10 ani, Trebuie să vă spun că m-am întors însă și din uh, Kurdistan și teroriștii ceceni sunt cei mai periculoși, unii din cei mai periculoși uh, luptători în cadrul ISIS. Cu siguranță sunt și alte teatre precum Azerbaijanul versus Armenia sau Nagorno-Karabakh, în care trebuie să spun că susțin de fapt implicarea rusă care apără armenii, armenii și poziția armeană, iar în Nagorno-Karabakh împotriva Siriei. Uh, cu siguranță că există un pericol atunci când spunem că Assad este e negru, e rău și Rusia și uh, opoziția îl susțin deși este rău și uh, regele Arabiei Saudite este de partea opoziției, deși există nuanțe mult mai uh, clare, nuanțe care arată că există finanțare, de exemplu, și pentru ISIS și pentru uh, um, alte grupuri teroriste din surse foarte dubitabile. Deci e foarte greu să vezi lucrurile în alb și negru. Întrebarea este dacă am putea să ne deculplăm poziția în America, în Uniunea Europeană, în Occident, față de ceea ce a făcut uh, Rusia în Ucraina și uh, amenințările sale față de statele baltice, uh, față de ce face Rusia, de exemplu, în Caucaz sau față de intervenția Rusiei în Siria și dacă am putea vorbi cu ruși pentru ca să fie clară pentru noi legătura dintre aceste intervenții împreună cu Saudi Arabia, cu Turcii, cu Uniunea Europeană, am putea eventual să încercăm să rezolvăm împreună cu Rusia problema din Siria. Este clar că exodul și um, fluxul de migranți au devenit o amenințare pentru toate proiectele Uniunii și chiar inclusiv pentru proiectul Uniunea Europeană. Câteodată trebuie să știi care este interesul mai important într-un conflict care este foarte multiplu. Mulțumesc! Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Austrevicius, mulțumesc, Edward, pentru că ne-ai mai adus ceva substanță în această discuție, în plus față de expertiza deja prezentă într-un subiect atât de important. După părerea mea, niciunul din statele din Uniunea Europeană nu poate să reziste la războaiele de informație sau războaiele ibride în uh, fluxurile cu care sunt ex, la care sunt expuse acum țările. Însă este clar că Rusia joacă un uh, joc uh, de informații, un război de fapt de informații, chiar dacă nu se recunoaște acest lucru în marea sa amploare. Un exemplu, serviciul extern a stabilit crearea unui stratcom. Este vorba de o unitate specială pentru lupta uh, și ajutorarea partenerilor din Europa de Est care vorbesc rusă și, pentru a încerc, și este o încercare de a um, contracara fluxul de informații din partea Rusiei și propaganda rusă. Însă avem nevoie de un West Stratcom care să funcționeze și în statele membre și să ajute statele membre să uh, susțină capacitatea intelectuală și administrativă în această zonă și pentru a explica, de exemplu, publicului care sunt mesajele pe care încearcă să le transmită politicienii ruși către cetățenii noștri. Aceste mesaje sunt absolut înspăimântătoare. Să vă dau un exemplu. În Ucraina s-a răspândit o știre chiar că un tânăr a fost crucificat în Donetsk, de fapt pe teritoriul care este controlat de către autoritățile ucrainene. Acesta s-a întâmplat într-o manieră foarte profesionistă, această propagandă cu știrea respectivă. Oamenii au fost uh, șocați, era o persoană care explica, așa zis, că a văzut această crucificare în detaliu, cum s-a întâmplat, dar de fapt oamenii la fața locului au spus că nu, nu a fost așa deloc, nu putem confirma, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva în Ucraina și totuși lucrurile au venit prea târziu, deja știrea pornise, calomnia și... Uh, era deja amprentată pe, în mințile oamenilor și de aceea există un instinct jurnalistic. Uh, există însă și o etică jurnalistică în uh, Occident, însă în anumite minți jurnalistice în Rusia nu există astfel de etică și folosesc orice minciună pentru ca să ne împingă în colțuri Până acum, noi avem mijloace foarte puține de a contracara această propagandă, iar presiunea devine din ce în ce mai mare din partea Rusiei. Așadar, eu vreau să mă refer la ceea ce a spus Edward și uh, la ce au spus alți experți, inclusiv cei prezenți în sală, și anume pentru a sugera uh, politicieni în Uniunea Europeană și în NATO care ar trebui să înceapă să acționeze pentru a combate acest rău, acest uh, rău care se propagă prin uh, intermediul știrilor. Mulțumesc! Grazie, președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu cred că războaiele prin interpuși nu s-au născut astăzi, ca să spunem așa, ci există deja de mai de mult aș vrea să reținem că extinderea lor și popularitatea din momentul de față se înțelege printr-o, prin, printr-un principiu de responsabilitate al țărilor mari și din cauza fricii care se răspândește. Dacă cineva spune că dacă nu există arme nucleare, probabil că nu exista o arme nucleare, probabil eram deja în al treilea război mondial, asta este ceea ce am auzit chiar. Însă, având în vedere aceste fapte, ele pot decurge din două elemente. Primul element este criza acelor țări care au fost uh, imediat uh, formate după primul război mondial și care acum, în momentul de față, se află în descompunere, de fapt, și care sunt în originea, la originea acestor conflicte. Un alt uh, element care vine peste primul este cel al misionarismului democratic al Statelor Unite din ultimii ani și acesta este un rol uh, pe care trebuie să și-l asume Statele Unite și pe care și l-au asumat în acest fel după 1989. Întrebarea mea este însă, fiind dat că noi dorim să reconstruim un nou echilibru, foarte mulți observă acum că în Europa, în Europa de Est este uh, Uh, singura cale posibilă este cea de a evita prozelitisme forțate și de a crea o formă de tampon între Uniunea Europeană și Rusia. În uh, Orientul Mijlociu, unii consideră că singura posibilitate este politica unui balance of powers, unui echilibru de puteri care trebuie să fie fructul unei geopolitici actuale. Și alți politicieni consideră, sau oameni uh, de știință consideră că pentru a putea frâna apetitul Rusiei și a altor țări de a invada este de a da un nou rol Uniunii Europene în diferitele teatre internaționale, dar avem dificultăți în acest context din punct de vedere al uh, politicii externe care nu există de fapt la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere legislativ și aș fi vrut să aud părerea dumneavoastră despre această situație. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, să fac și eu câteva comentarii și, în final, uh, o să rog oaspeții noștri să dea un răspuns. Domnul Lucas a explicat că din cauza felului de a acționa Rusia, Rusia va câștiga această, această luptă. Cred că dumnealui are dreptate că pe termen scurt așa este. Un regim care este condus autoritar e întotdeauna mai degrabă capabil să aibă o strategie uniformă cu toate componentele de care are nevoie decât uh, pot să o facă democrațiile. Democrațiile care mai ales se bazează pe diversitate, în care um, puterea economică nu este în mâna politicilor uh, de stat, aduce cu sine, aduc cu sine mai multe probleme. Însă de fiecare dată când democrațiile sunt uh, de aceeași opinie vor câștiga cu multe eforturi pe termen lung pentru că au mai multe talente, mai multe uh, posibilități de a câștiga uh, oamenii pentru cauza libertății și dacă vor putea să reziste unui regim uh, dictatorial, o vor face. Marea Britanie este, cred eu, un exemplu foarte bun în acest sens, pentru că în 1939-1940, nu vreau să fac o paralelă, să nu mă înțelegeți greșit, dar s-a văzut în acea epocă, de exemplu, că, deși părea o situație fără ieșire pentru democrație, uh, și pentru ultima democrație care a rămas în Europa, totuși lucrurile au uh, putut să se dezvolte către bine și ni s-a spus că și noi, ca europeni, trebuie întotdeauna să nu uităm de această bază posibilă democratică și în ciuda tuturor amenințărilor regimelor și regimurilor autoritare care sunt mai ușor de organizat, să nu ne certăm în dezbateri eterne parlamentare și să pierdem timpul, ci mai degrabă să încercăm să ne punem împotriva acestor regimuri și să nu cedăm. Aceasta, cred eu, este cea mai bună abordare pentru cei care vor face o analiză um, mai încolo. Are cuvântul acum doamna Volciuc, dacă doriți să începeți. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste opinii diverse. Vreau să reacționez la câteva din lucrurile spuse. Unul din punctele importante este în legătură cu războiul împotriva Uniunii Europene. Eu sunt de acord că acordul de asociere este primul uh, acord de liber schimb care a dus la un conflict armat ceea ce pentru Uniunea Europeană este într-adevăr o provocare fără precedent, pentru că acordurile de liber schimb au fost semnate în toată lumea, sunt pâinea și untul Uniunii Europene, ca să spunem așa, și deodată se dorește aici o secretizare a relațiilor de comerciale. Există însă posibilități de a uh, scăpa din această secretizare, iar uh, secretizarea uh, pe care, de care o acuză Rusia pe Uniunea, Uniunea Europeană este uh, într-adevăr o problemă, pentru că nu se știe exact dacă aceste acorduri, după părerea Rusiei, sunt interferențe sau sunt uh, uh, doar un acord comercial. Dacă e să folosim însă un limbaj militar, desigur că această, acest acord ar putea să fie considerat un instrument al secolului 21 pentru a crea legături între continente și între țări. Dar trebuie să spunem că, de fapt, acum trebuie transmis uh, un semnal și semnalul a ajuns la destinație și anume că Asta este ceea ce dorea Rusia. Uh, o apropiere de Uniunea Europeană este o, o amenințare pentru orice țară. Și am revenit uh, tocmai acum din Azerbaijan și vreau să vorbesc despre relațiile cu Azerbaijan pentru că uh, Azerbaijanul este independent din punct de vedere al politicii sale externe. Am discutat acolo despre Rusia și relația cu Azerbaijanul, iar mesajul a fost transmis despre rolul hegemonic al Rusiei, Rusiei în spațiul acela și um, singurul lucru la care se ezită este disponibilitatea de a interveni militar. Un lucru pe care însă ce, politica externă trebuie să-l considere este cum acțiunile unui actor au un impact asupra propriilor politici. Iar problema războaielor uh, hibride, nu este vorba de războaie noi aici. S-a folosit uh, acest mijloc în secolul 21 și, după cum s-a spus foarte bine și înainte, ele sunt totuși lecții trecute, dar noi am cam uitat de ele pentru că am făcut progrese și mi-amintesc că am vorbit cu un oficial în Ministerul uh, de Apărare în Marea Britanică și am vorbit despre războiurile, războaiele hibride și am întrebat dacă Marea Britanie au avut o gândire asupra acestora, dacă au, sunt pregătite și ei au spus, da, trebuia să facem acest lucru, dar am avut mai multe priorități și mai multe lucruri urgente întotdeauna și am fost foarte surprinși atunci când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în Crimea. Mi s-a părut un răspuns foarte interesant, pentru că, într-adevăr, uh, pregătirea Angliei nu era destul de echilibrată nu se aștepta un astfel de, o astfel de acțiune, o intervenție și o anexare, precum a cea care a avut loc anul trecut. Oricum, uh, un penultim punct important se referă la Siria și Ucraina. Siria și Ucraina sunt, de fapt, uh, legate, deși sunt diferite. Pentru că ambele dau o imagine a Rusiei ca aliat indispensabil pentru Occident. Uh, nu se poate ajunge la o rezoluție, nu se poate ajunge la o calmare a situației fără Rusia. Acesta este mesajul. Și în același timp având și beneficiul eliberării de sancțiuni și o transferare, de fapt, a crizei ucrainene în avantajul Rusiei. Există, deci, o legătură între cele două teatre de război și, de fapt, aceasta aduc, acestea două aduc Rusia mai aproape de Uniunea Europeană. Punctul cel mai important însă și ultimul este că pe termen scurt și pe termen mai lung există o incompatibilitate între percepția integrității teritoriale a Ucrainei și suveranitatea uh, pentru că suveranitatea permite țărilor precum Ucraina să se integreze în Uniunea Europeană. Și aici avem o chestiune foarte interesantă, unde trebuie să tragem o linie roșie foarte delicată. Dacă acordul de la Minsk este implementat în felul în care este interpretat de către partea rusă, aceasta ar însemna că integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană nu va putea avea loc. Eu nu am o baghetă magică și nu știu care este soluția simplă, dar e clar că trebuie să balansăm poziția Uniunii Europene și cu poziția care nu aduce, cu o poziție care nu aduce niciun, uh, niciun beneficiu tactic, uh, deși aduce sacrificii pe termen lung. Vă mulțumesc. Thank you. Um, first... Mulțumesc. Venind din Statele Unite, vreau să vă spun că sunt impresionat de modul în care ne, în această comisie se discută despre Rusia. Și vreau să vă spun că înainte de a fi ales un nou președinte pentru Casa Albă, nu trebuie să vă așteptați la o schimbare a politicii externe a Statelor Unite. Uh, în legătură cu aceste războaie prin interpuși și războaie hibride, totul este până la urmă și o problemă legată de costuri. Și cu cât rușii se implică mai mult, cu cât deschid mai multe fronturi, cu, cu atât costurile vor fi mai ridicate. Dacă prețurile la energie vor rămâne scăzute, uh, atunci eh, eh, și eh, profitul va fi mic și probabil că Rusia nu se va mai afla într-o poziție foarte bună. În al treilea rând, nu vreau să fiu foarte cinic. Există și un cost uman al războaielor prin interpuși la fața locului. Iar uh, valul de uh, migranți înspre Uniunea Europeană din uh, Mediterana, într-un fel, este legată de aceste costuri umane. Deci, trebuie să ne gândim că ar trebui întreprins ceva pentru ca PIB-ul în regiunile din care vin acești oameni să crească. Deci, oamenii care sunt formați profesional, cu o altă calificare, care sunt orientați spre business, trebuie să fie valorificați și s-ar putea ca până la urmă să ducă la o creștere a PIB-ului și în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Domnul Lucas. Foarte pe scurt, un răspuns adresat lui Charles Tanner. Cred că uh, războiul rece este un exemplu. Uh, a fost o chestie murdară, a uh, susținut și guverne și regimuri care nu au fost foarte democratice. Deci, acum ă, există iarăși un fel de război rege. Îmi displace politica Chinei față de Tibet, dar îmi displace și politica Rusiei față de Cecenia. Deci, sunt Uh, probleme uh, politice și uh, nu trebuie neapărat să încheiem negocieri cu țări a căror atitudine o negăm. Dar în ce îi privește pe aliații noștri, trebuie să înțelegem de ce ucrainenii și alții care s-au aflat în umbra Kremlinului doresc să se apropie de Uniunea Europeană. Să știți că uh, eu uh, sunt un oponent ferm uh, al terorismului cecen, dar este o problemă foarte dificilă um, să nu tratăm până la urmă istoria Ceceniei într-o manieră naivă. SIPA, eh, care este un think tank din Washington, trebuie să ehm, ofere până la urmă guvernanților expertiza de care dispun pentru eh, o abordare corespunzătoare a Rusiei. Deci, eh, trebuie să analizăm încălcarea regulilor noastre de către Rusia. Și vom încerca să um, analizăm în amănunt punctele de vedere ale Moscovei. Există de multe ori în conflicte teorii diferite preluate de către mass media în care, eh, de pildă, în legătură cu avionul eh, care a fost lovit de o rachetă, s-a afirmat de către ruși că ucrainenii l-au doborât și ucrainenii au afirmat că Rusia l-a doborât. Trebuie să fim foarte precauți în analizele noastre. Există foarte multe exemple în istorie de țări care au încercat să-și apere valorile, dar um, într-adevăr pot să existe și victorii um, de pe termen foarte scurt um, ca uh, cele pe care poate acum le celebrează Rusia pentru că există și victorii ala Pirus. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc experților care au participat la această dezbatere și dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult. Acum ne-am concentrat foarte mult pe relația cu Rusia și relațiile cu vecinii noștri din Est. Astăzi de dimineață deja am vorbit despre rolul Iranului și Arabiei Saudite, eh, care încearcă să se lupte pentru eh, o hegemonie eh, regională Dar în ce privește vecinii noștri din Est, uh, motivele uh, conflictelor sunt altele. Trebuie însă întotdeauna să privim și în spatele cortinei, să nu ne lăsăm orbiți de ceea ce uh, poate fi doar o aparență și, în orice caz, nu trebuie să facem afaceri care să uh, ne aducă avantaje într-un domeniu, dar să ne slăbească uh, din alt punct de vedere. Deci, acest lucru trebuie să-l avem în vedere și în relația noastră cu Rusia, dar și în relația cu Siria, Irakul. Uh, sigur că în ce privește Siria putem avea interese comune, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la interesele Ucrainei. Deci să nu uh, ne mișcăm într-o direcție greșită, uh, pentru că Sigur, în ce privește combaterea terorismului, uh, Rusia poate avea aceleași interese cu noi, dar în cazul Ucrainei sau a evoluțiilor problematice din Republica Moldova și din Georgia, Ă, nu trebuie să permitem ca ă, integritatea teritorială să fie periclitată. Acest lucru mi se pare foarte important. Deci mulțumesc invitațiilor noștri, mulțumesc și oaspeților din partea Parlamentelor Naționale care au fost prezenți în sală pentru că am avut încă de azi dimineață, dar ă, parțial și de ieri după amiază, reuniuni foarte intense. Eu am apreciat participarea la dezbaterea noastră și eh, din partea colegilor din parlamentele naționale și sper că și eh, ei au apreciat eh, această dezbatere și sperăm să putem continua aceste întâlniri în cadrul acestui forum, dar și în alte forumuri. Vă mulțumesc pentru participare. Eh, Bruselul poate avea multe dezavantaje, dar nimeni nu s-a plâns de bucătăria de la Bruxelles. Vă mulțumesc, încheiem ședința. Where's My da. loss of pens is. Credit.